reuniune Astăzi este prima reuniune plenară după îngrozitorul atentat care a lovit orașul Manchester pe 22 mai. Din păcate, după acest eveniment tragic, vărsarea de sânge din cauza teroriștilor nu s-a oprit. ISIS a lovit în Egipt, a lovit comunitatea creștinilor copți, Bagdadul și Kabulul au fost cele două orașe unde zeci de persoane nevinovate au fost ucise de acești barbari. În numele nostru al tuturor, contam cu fermitatea cu fermitatea absolută aceste fapte nemiloase și îmi exprim solidaritatea noastră și toate gândurile noastre față de familiile acestor victime. Sunt persoane nevinovate, care nu au săvârșit nimic și care și-au pierdut viața din cauza acestei barbarii de care oamenii încă sunt capabili. Barbarie împotriva căreia se ridică și s-a ridicat și se va ridica întotdeauna glasul Parlamentului European. De aceea, dragi colegi, vă rog să vă alăturați și dumneavoastră acestui minut de reculegere în numele tuturor acestor victime nevinovate. Devo anunțare all'aula. Acum trebuie să comunic plenului Parlamentului decizia luată de președintele Trump de a-și retrage țara din acordurile de la Paris. O decizie luată recent